to the Congress of the Party in Sweden today, so I'm really in a hurry. Good morning, uh, everybody. Well Bună dimineața tuturor și bine ați venit la reuniunea, bine ați venit la reuniunea noastră de astăzi. Vom începe imediat cu voturile, voturile referitoare la dosarul spre o strategie a comerțului digital. Domnul Dalton este raportor. Dacă are toată lumea cartela de vot. Unii poate încă nu sunt gata, dar uh, se pare că putem totuși începe. Așadar, compromisul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 20. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5. Pentru? Împotriva? Abțineri? se adoptă se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri. Hmm. Haideți să verificăm prin vot electronic la amendamentul 31, vă rog. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul, și apoi votul final, vot electronic. Votul s-a închis și se adoptă cu mare majoritate. Așadar, felicitări raportorului. Andreas, well an easy one. Thank you so much. Of course, I have to go to. Yeah, no problem. Ciao, ciao so it means that we can move... Bun, asta înseamnă că putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de cibersecuritate. E pachetul privitor la cibersecuritate și vom avea acum o prezentare din partea Comisiei Europene a acestui pachet care a fost publicat pe data de 13 septembrie 2017 și care pachet include următoarele elemente primul rând, strategia Uniunii Europene în domeniul cibersecurității. Există o comunicare comună cu titlul Rezistență, preîntâmpinare și apărare, o cibersecuritate puternică pentru Uniunea Europeană, apoi, în al doilea rând, propuneri pentru regulament privitor la ENISA și, în al treilea rând, o comunicare privitoare la a profita de oportunitățile NIS spre punerea în aplicare efectivă a directivei. Știm cu toții că aici la IMCO um, suntem familiarizați cu subiectul cibersecurității și uh, panantele Parlamentul a fost lider în munca pe directiva NIS și strategia de, în domeniul cibersecurității a fost publicată, să, uh, un document a fost publicat săptămâna trecută, uh, nu, mă scuzați, luna trecută de către Comisie și a fost uh, trimis către IMCO și Uh, regulamentul asociat a fost trimis către ITRE, însă IMCO se așteaptă să fie asociat de aproape acest dosar. Acum așteptăm să intre reprezentanții comisiei. Mi se spune că vor fi aici uh, cam în aproximativ 3 minute, așadar haideți vă rog să așteptăm să sosească reprezentanții comisiei. Ok, so, um, uh, welcome... Uh... Așadar, uh, urăm bun venit uh, directorul general adjunct uh, din, uh, divizia, din Direcția Generală de Resort de la Comisie, și am prezentat uh, membrilor Parlamentului uh, despre ce veți vorbi, așadar, fără întârziere, vă dau cuvântul pentru a ne face prezentarea pachetului privitor la cibersecuritate. Vă rog. Very much, um, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte face mare plăcere să mă aflu aici în această dimineață cu, împreună cu două echipe din Digi, de la Digi Connect ca să vă prezint în primul rând pachetul uh, de inițiative privitoare la cibersecuritate și apoi vom prezenta și propunerea privitoare la libera circulație a datelor. Acum uh, dați-mi voie să încep cu cibersecuritatea și respectivul pachet. Următorul slide, vă rog. foarte bine. Sper că se poate vedea, că e scris destul de mic, dar în fine, aici aveți o imagine generală a respectivului pachet uh, cu părțile sale componente, însă, ca să vă prezint un pic contextul, din 2003, când a fost adoptată strategia UE pentru cibersecuritate, cred că știți la fel de bine ca mine că s-a schimbat mult situația în domeniul tehnologiei și al securității. Sigur că uh, avem cea de-a patru, cea de patra revoluție industrială, internetul lucrurilor, avem milioane, miliarde de uh, uh, dispozitive conectate la internet și numărul acesta, acestora crește, dar crește și numărul de amenințări de cibersecuritate. Sunt atacuri cibernetice, cel mai recent Cred că a fost atacul WannaCry și alte atacuri aproape zilnice. Ca să vă faceți o idee, <clears throat> m-aș putea referi la niște cifre greitoare, vorbind de mai mult de 4.000 mii de atacuri uh, în fiecare zi în 2016, atacuri tip ransomware, vorbim de o creștere cu 300% uh, de față de 2015. Deci iată ce creștere vertiginoasă. Iar în ce privește statele membre, se estimează, cred că putem vorbi de 50% din infracțiuni, jumătate practic din infracțiunile comise sunt pe internet. Și impactul lor economic este unul foarte important, a crescut de 5 ori între 2013 și 2017 și probabil că va continua această creștere în mod exponențial, deci până în 2019 probabil că uh, între 2017 și 2019 vom putea vorbi de o creștere de încă patru ori, ceea ce ne arată gravitatea și dimensiunile amenințărilor cu care ne confruntăm. Și pentru a încerca să facem față situației, pe 13 septembrie Comisia propus un pachet de inițiative pe care le puteți vedea pe ecran pentru a face două lucruri. În primul rând, să avem mai multă rezistență la ciberatacuri și, în al doilea rând, să creăm uh, uh, capacități de apărare și de respingere acestor atacuri. Acest pachet recunoaște importanța unei puneri în aplicare rapidă și eficientă a directivei NIS. Sigur, Comisia noastră a fost implicată în elaborarea și adoptarea acestei directive NIS și, de asemenea, ă, sunt prezentate măsuri suplimentare pentru a ne spori capacitatea de a face față ciberatacurilor. Sunt trei obiective principale pe care vi le voi prezenta acum. În primul rând, să ne asigurăm de plină până în aplicarea regulilor existente, deci directiva NIS, practic. În al doilea rând, să sporim capacitatea de a face față la provocările actuale, inclusiv atacuri pe scară largă, am, vedem din ce în ce mai multe de acest gen și în al treilea rând să avem o piață unică a cibersecurității. Deci vorbește de aspectele industriale, unor uh, produse mai sigure. Așadar, în primul rând, să intru în detalii în legătură cu aceste trei puncte. Deci, de plină implementare a directivei NIS, după cum știți, în statele membre, uh, se pune în aplicare în acest moment directiva, dar trebuie să o facă statele membre până în mai 2018 și trebuie să și identifice operatori eh, de servicii care sunt cheie pentru operare eh, până în noiembrie 2018. Ca parte a pachetului am eh, propus o comunicare pentru a ajuta în mod foarte pragmatic și operațiunea state membre să pună în aplicare directiva și să Uh, respecte termenele din 2018, să fie cât mai multă coerență în modul în care se pune în aplicare directiva, apoi următoarea parte a pachetului capacitate sporită de a face față provocărilor, inclusiv atacurilor pe scară largă. Aici uh, ENISA, agenția ENISA, pe care cred că o cunoașteți foarte bine, are un uh, rol important. Noi propunem să sporim uh, capacitatea prin revizuirea mandatului ENISA, deci uh, Agenția de Securitate informații și rețele și sigur să aibă mai mare capacitate de a, da o reacție, de a avea o reacție coordonată la atacuri. Revizuirea mandatului s-a făcut după consultări publice largi. Propunerea noastră spune că ENISA ar trebui să se bucură de un mandat permanent, nu temporar ca până acum, și de un mandat mai larg. ENIS are un mare rol de consiliere în dezvoltarea de politici și în punerea în aplicare. De asemenea, îmi am ca ENISA să joace un rol mai central în coordonare operațională și uh, în cooperare în ce privește partajarea de informații, în uh, rețelele existente în toate statele membre și la nivel uh, Uniunii Europene și să uh, contribuie la sporirea capacităților la nivel național, apoi ENISA să joace un rol cheie în cadrul de certificare. Știm că dumneavoastră țineți foarte mult acest aspect, la care voi reveni ulterior. Următoarea parte a pachetului uh, e vorba de uh, a face față incidentelor pe scară largă, incidentelor de securitate. Aici avem un plan, un blueprint, cum am spus noi, pentru a face față acestor incidente, ca să avem o reacție coordonată când există un atac uh, pe scară largă și să integrăm cibersecuritatea în mecanismele existente de management al crizei. Avem deja în întreaga Uniune Europeană asemenea mecanisme. Important e acum ca bazându-ne pe ele, când avem un incident cibernetic, să reacționăm mai bine. Consecințele acestor incidente adesea se produc online, dar au și consecințe în afara internetului. Am mai propus, ca să avem o reacție rapidă, să înființăm un fond de urgență pentru cibersecuritate ca să fie pus la dispoziția statelor membre afectate de atacuri pe scară largă. Asta nu înseamnă că statele membre nu mai au nicio responsabilitate în, ce, în privința a ceea ce pot face ele la, la, la, la, ele la ele acasă, însă ar însemna un ajutor din partea Uniunii Europene uh, pentru statele membre. Un ajutor pe care să se poată baza. Iar acum uh, trecem la următoarea imagine. anume construirea piețelor de mm, cibersecuritate, pentru că această piață digitală să devină realitate, trebuie să clădim încrederea, dar nu nimic nou, am mai discutat de multe ori uh, acest aspect în, comisie. în comisia noastră, trebuie să stimulăm investițiile și piața cibersecurității, deci pentru asta am propus să înființăm o certificare, un cadru de certificare UETIC, cibersecuritate, să creăm un cadru de competență astfel încât să avem și un centru de cercetare pentru uh, cibersecuritate și competență, vedeți aici în imagine. Acest centru s-ar baza pe parteneriatele public-private existente în acest moment în domeniul cibersecurității și ne-ar ajuta să construim capacități industriale în domeniul cibersecurității. Deci ne concentrăm pe tehnologie și dezvoltarea prin cercetarea tehnologie relevante pentru a susține capacitățile operaționale disponibile la nivelul UE și al statelor membre. Iar acum, în ce privește cadrul de certificare, să vedem care este propunerea noastră. Știm că vă interesează foarte mult acest aspect. Sigur că certificarea de cibersecuritate joacă un rol important în uh, creșterea încrederii uh, și securității produselor și serviciilor. Acum noi încercăm să creăm condițiile potrivite ca Uh, un uh, sistem de certificare uh, al cibersecurității să poată și funcționa. Am identificat două probleme principale pentru evoluția pieței. În primul rând, o abordare foarte fragmentată în rândurile statelor membre, deci sunt abordări diferite la adresa certificării și, în al doilea rând, nu există diverse programe practice și regimuri practice pentru Uh, o piață TIC uh, foarte flexibilă, sunt nevoi diferite în funcție de sector, nu avem o soluție universală. Trebuie să vedem deci cum rezolvăm aceste două probleme. Pe baza consultărilor și a evaluărilor de impact, Comisia a ales un cadru de certificare european voluntar, astfel încât diverse programe ar putea fi dezvoltate și ce am propus noi cu un program și o guvernanță care ar propune un rol, uh, ar îngădui ENISA să joace un rol central, dar asta și cu participarea statelor membre ca să profităm de cunoștințele lor din programele existente la nivelul statelor membre. Deci, în uh, rezumat, în primul rând, dorim să ne asigurăm că cetățenii și utilizatorii finali dispun de mai multe informații, știu mai multe în legătură cu produsele de securitate și serviciile. În al doilea rând, că creăm stimulente pentru ca operatorii de infrastructură critică să cumpere produse certificate, asigurându-se că sunt mai rezistente la atacuri. În al treilea rând, Uh, eliberarea de certificate valabile în toată Uniunea Europeană, ca operatorii să uh, pot, pot participa la diverse piețe și să aibă costuri administrative mai scăzute, să aibă acces la piețe mai mari și dorim să ne bazăm și pe mecanismele existente. Pentru moment există un cadru interguvernamental și putem uh, utiliza ex- experiența de acolo pentru programele Uh, de cibersecuritate din Uniunea Europeană. În uh, încheiere, dați-mi voi să vă mai dau câteva explicații în legătură cu modul în care ar funcționa în practic acest cadru. În primul rând, Comisia poate solicita ENISA să, să pregătească un program pentru uh, produse și servicii TIC specifice prin utilizarea standardelor existente. Fiecare program va specifica mm, sfera proprie de aplicare, serviciile și produsele acoperite, criteriile de evaluare și nivelul de uh, siguranță. Aici probabil pot fi diferite tipuri de asigurări de siguranță, deci unul de bază, unul consolidat, unul înalt și, de, și uh, unde există etichete și mărci, condițiile în care pot fi acestea utilizate. Și pe baza acestor elemente fundamentale ale fiecărui program, ENISA va propune un program de certificare european pentru cibersecuritate, care va fi pregătit în sensul cooperare cu grupul de certificare și după consultarea organismelor de standardizare care sunt foarte importante în acest proces și încă ceva, sigur, nu trebuie să uităm că industria trebuie să fie implicată îndeaproape în procesul de elaborare al cadrului și standardelor. Noi sugerăm ca Comisia apoi să susțină și, uh, și ceea ce ar fi rezultatul final prin uh, acte de punere în aplicare pentru securitate juridică maximă. Și mai spun doar că acest cadru nu ar crea niciun fel de obligații imediate de reglementare în ce privește vânzătorii sau furnizorii de servicii. Utilizarea unui program uh, anume rămâne să se facă pe bază voluntară și de ce am adoptat această variantă. Noi considerăm că nu trebuie să impunem costuri disproporționate industriei, în domeniul care trebuie să existe un echilibru între noile industrie care intră pe piață și inovarea și securitatea și, în al doilea rând, nu avem o soluție universală. Cadrul uh, este gândit pentru mai multe programe și pentru diferite niveluri de uh, siguranță și, în al treilea rând, uh, sigur, ne aliniem la instrumentele de certificare. Dumneavoastră știți că avem certificarea datelor și protecția în cadrul GDPR, deci trebuie să ne asigurăm și că programele sunt coerente unul cu celălalt. Apoi, stabilim primatul uh, programelor de certificare europene uh, față de programele naționale. E important pentru că asta va aduce mai multă claritate ca să reducem fragmentarea despre care am vorbit între programele naționale și să uh, preîntâmpinăm uh, eventuale conflicte cu aceste scheme. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc și pentru interesul acordat de Parlament și Comisia noastră în uh, față de propunerile noastre și vă stăm acum la dispoziție pentru comentarii și eventuale întrebări. Mulțumesc! Thank you very much uh, for this presentation. Uh... Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Vom avea o rundă de întrebări. Catherine, ai întrebări către comisie? A fost o prezentare foarte uh, interesantă. Cred că importanța uh, certificării uh, a fost uh, arătată și ce rol joacă în, în uh, cibersecuritate. Avem directiva privind uh, datele personale, ce urmează să fie adoptată, încercăm să facem lucrurile bine. Um, și asta este o întrebare. Cum uh, putem um, împăca toate acestea? Știu că multe organizații se, se confruntă cu aceste întrebări. Fiind din uh, Regatul Unit, mă gândesc la asta și mă gândesc la faptul că există o cale europeană de a face lucrurile uh, și ne, combate, ne uh, confruntăm cu unele dintre cele mai mari provocări. În plus, țara mea va părăsi Uniunea Europeană și aș vrea să știu care va fi impactul. Vom respecta reguli, dar nu vom avea niciun fel de control asupra modului în care vor fi aplicate. Sper că această comisie își va menține interesul în acest subiect, pentru, pentru acest subiect, pentru că este atât de important să facem lucrurile bine în acest domeniu. Pentru că avem de-a face cu o infrastructură critică. Mulțumesc. Thank you very much, Catherine. Uh, I will speak for, uh, for Mulțumesc. Eu voi interveni în numele grupului ECR și o voi face în neerlandeză. Vooral uh, wil ik natuurlijk ook, ook de uh, commissie bedanken voor, uh, voor de presentatie. În primul rând, aș dori să mulțumesc comisiei pentru prezentare. V-ați referat la v-ați referit la situație, la cifre. Toată lumea este de acord că securitatea cibernetică este din ce în ce mai importantă și cetățenii o simt din ce în ce mai mult. Dar dacă ne uităm și dacă ne uităm la temerile cetățenilor, uh, uh, securitatea cibernetică este în top 3. În ceea ce privește detectarea, dar și în ceea ce privește prevenția, va trebui să avem o abordare foarte strictă. În iunie, Comisia noastră a adoptat un aviz pentru Comisia Libe în ceea ce privește lupta împotriva infracțiunilor cibernetice. Eu am fost raportor pentru acest aviz. Am văzut că printre propunerile pe care le faceți vor fi o serie de sarcini alocate ENISA, precum și crearea de capacități uh, și cooperarea internaționale, sunt elemente pe care noi le-am subliniat în raportul nostru și mă bucură să le regăsesc în ceea ce spuneți dumneavoastră. De curând, Comisia IMCO a avut o, de, o întâlnire cu reprezentanți din Statele Unite și a apărut, bineînțeles, acest subiect, pentru că și ei se confruntă cu aceleași provocări. Și e destul de frapant să îți dai seama că banii alocați pentru securitate cibernetică sunt mult mai mulți în Statele Unite pe lângă ce avem noi uh, aici în Europa. Însă cred că ce facem acum uh, sunt uh, pași în direcția cea bună. Trebuie să fim cât mai eficienți, să folosim cât mai bine resursele pe care le avem la dispoziție. V-ați referit la nevoia de a avea standarde. Mi se pare foarte importantă standardizarea și uh, dorința noastră este uh, din, din punctul meu de vedere este important să fim ambițioși și să, dorim, să vrem să fim uh, lideri în ceea ce privește cele mai ridicate standarde, astfel încât să putem să, ne, să continuăm să ne oferim produsele pe piață. În ceea ce privește um, certificarea privind securitatea cibernetică, am auzit argumente conform uh, cărora ar putea exista un fel de inducere în eroare, pentru că dacă un consumator cumpără un produs cu această certificare, ar putea crede că nu există niciun risc. Și poate că în, în anul de, pro, de lansare produsul este sigur, dar uh, un an mai târziu nu mai este. Întrebarea mea este, deci, cum putem aborda această problemă? Dacă ne gândim, de exemplu, la o parolă pe care trebuie să o, o introducă un utilizator, de exemplu, în contul, în, pe, pentru contul Twitter. Contul meu a fost atacat, a fost spart de mai multe ori. Trebuie de asemenea să punem accentul și pe conștientizare, educare, uh, Uh, astfel încât uh, fiecare să-și asume responsabilitățile și în acest domeniu. Mă întreb dacă este un domeniu în care, domeniu în care Comisia se gândește să uh, acționeze. Și acum îi dau cuvântul doamnei Șaranțova. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu reprezentantei Comisiei pentru prezentarea sa și pentru prezență, bineînțeles. Aș lăsa deoparte chestiunea reformei și a urgenței, dar m-aș referi la un lucru menționat și de, Cant- de Catherine. Un sistem uh, standardizat la nivel european, care este foarte necesar în Europa. Este singura cale pentru a obține armonizare pe termen lung și o mai bună aplicare a legislației în Uniunea Europeană. Eu am uh, unele îndoieli în ceea ce privește numele nivelurilor Um, de bază um, substanțial și ridicat. Mă întreb cum facem să fie respectate ele. Dacă ne uităm în Statele Unite, se întâmplă uh, să existe produse care um, despre care se susține că respectă unele standarde, dar nu există un control. Sistemul de certificare va fi nou, nu va fi cunoscut în rândul utilizatorilor uh, și va înlocui toate sistemele naționale. Există însă riscul uh, unor um, copii frauduloase și a unei comunicări uh, um, greșite. Cum intenționează Comisia să aducă la cunoștință oamenilor existența acestui program și cum poate să identifice um, declarații false. Cum veți uh, identifica uh, sisteme de certificare care nu sunt ilegale, dar induc în uh, eroare? Mulțumesc, doamna Reda, numele verzilor. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Este o inițiativă ce vine în momentul potrivit și mai ales extinderea mandatului ENISA pentru a ne asigura că poate funcționa mai mult timp. Mi se pare o idee foarte bună. Cred că programul ar putea fi mai ambițios. Am discutat despre ce trebuie făcut pentru a se îmbunătăți securitatea cibernetică și discutăm despre asta de mult timp. Comunicarea Comisiei abordează multe subiecte importante, însă mi se pare de asemenea important să existe la un moment dat legislație pentru a prelua aceste idei. Când discutam cu intergrupul privind agenda digitală și cu doamna comisar Gabriel, uh, securitatea cibernetică a fost foarte um, sus în rândul priorităților. Există deci mult interes uh, din partea Parlamentului pe acest subiect. În ceea ce privește sistemul de certificare, uh, Cred că este important să facem ceva pentru a-i încuraja pe producători să ia în serios uh, securitatea și să vadă securitatea produselor lor ca pe un uh, proces. Și în direcția asta merge și întrebarea mea. Cum doriți să vă asigurați că acest tip de certificare nu creează un stimulent să nu se actualizeze un uh, produs. De exemplu, o companie uh, da, care a primit certificare pentru un produs, dacă vine cu o nouă variantă a produsului, va pierde certificarea? Deci, și uh, dacă se continuă certificarea, atunci cum ne asigurăm că este respectată, este menținut, menținut nivelul de securitate? Cred că ar trebui uh, menținut un sistem uh, țintit de răspundere, nu pentru toată lumea oricând, ci pentru anumite cazuri în care uh, producătorul nu a făcut nimic pentru a asigura, de exemplu, actualizări ale programelor și așa mai departe. Vorbim despre asta și în domeniul propunerii privind contractele digitale. De exemplu, dacă un, um, un producător poate um, oferi un fel de perioadă uh, în care se garantează actualizări și un nivel minim de securitate, iar după ce uh, nu se mai oferă sprijin pentru aceste și actualizări uh, și pentru aceste produse, să continue să pună la dispoziție Uh, unele măsuri pentru uh, securitate. Posibilitatea de a avea un rol activ în calitate de consumator mi se pare importantă pentru securitatea cibernetică și asta nu se referă numai la schimbarea parolelor și uh, alte elemente similare, ci la posibilitatea în calitate de consumator să repari un produs pe care îl folosești. Mi se pare foarte important asta. Uneori există restricții legale uh, care împiedică pe utilizator să se asigur, să-și repare sistemele și să se asigure că sunt sigure. Apoi, cred că nu trebuie să ne uităm numai la companii și consumatori, ci și la rolul statului. Am fost cu toții șocați de incidentul WannaCry, dar trebuie menționat că Uh, serviciile secrete care uh, nu au făcut public acest lucru au dus la uh, răspândirea fenomenului. Uneori, de asemenea, statele cer companiilor să introducă portițe în în uh, programele lor, ceea ce, care apoi pot fi exploatate uh, portite uh, în programele de criptare, ceea ce apoi poate să le facă vulnerabile și în fața altora. Deci toate aceste elemente mi se par importante pentru succesul acestei strategii. Mulțumesc, Kaya Kalas. Mulțumesc. Mulțumesc, nu am ascultat, uh, nu am putut asculta prezentarea pentru că am fost într-o altă comisie, dar am o întrebare ce ține și de cele spuse de Iulia. Am uh, discutat despre criptare. Criptarea este baza pentru securitatea cibernetică și mă întreb de ce nu este nimic concret în uh, pachet privind criptarea end-to-end. -end. Mulțumesc, Andreas Schwab. Bună dimineața! Am uh, pierdut, uh, n-am, putut fi prezent la prezentare, dar am urmărit uh, dezbaterea. Aș avea o întrebare care este legată, dar nu direct. În momentul de față avem propunerea privind vânzările online și referitor la conținuturile digitale. Am auzit de la multe companii de software digital și așa mai departe, că ar trebui să facem tot ce putem pentru ca programele să țină mai mult de 2 ani pentru a evita atacuri botnet. Dacă softurile nu sunt uh, actualizate timp de mai mult de 2 ani, asta constituie un risc. Deci asta ar trebui să se întâmple, să fie actualizate cel puțin o dată la 2 ani. Mulțumesc, uh, spune doamna președinte. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu este cazul, aș dori să dau cuvântul Comisiei pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc. Voi încerca să răspund uh, împreună la întrebările care aveau legătură. Întâi, Catherine, foarte clar ați explicat de ce este atât de important să facem uh, să avem această inițiativă la nivel european. Ați întrebat dacă tot avem alte instrumente, cum este directiva prin protecția datelor, cum facem să o integrăm? Ce încercăm să facem este să creăm un sistem care să ne permită să integrăm ce se întâmplă și în alte contexte. Din punct de vedere juridic, se spune că nu există, nu se afectează ceea ce este elaborat în cadrul GDPR, deci directiva privind protecția datelor. Însă când vom avea certificarea, uh, acolo sperăm că va putea fi combinată uh, cu uh, această nouă propunere. Doamnă președinte, întrebarea noastră privind cetățenii, um, despre care au vorbit și ceilalți vorbitori, cred că certificarea le va da mai multă transparență și vizibilitate, însă aveți dreptate Uh, și doamna Reda s-a referit uh, la asta, uh, avem nevoie de o abordare holistică. Un sistem de certificare nu va schimba tot. Avem nevoie de ceea ce noi numim igiena cibernetică. Deci pe lângă igiena dentară avem nevoie și de igienă cibernetică, astfel încât cetățenii să știu ce au de făcut. Am, în urmă cu o lună am avut luna privind uh, um, conștientizarea uh, în domeniul um, securității cibernetice, dar a fost în cadrul uh, instituțiilor europene. Um, bineînțeles, sunt sisteme care nu trebuie să se ocupe numai de o parolă care să fie mai greu de ghicit. Totuși, este uimitor numărul oamenilor care folosesc uh, prima parolă pe care au primit-o de când au uh, instalat programul sau parola lor este 1, 2, 3. Deci trebuie să îmbunătățim asta astfel încât uh, oamenii să înțeleagă ce le aduc aceste produse, dar și cum trebuie să interacționeze cu ele. și, da, uneori e nevoie de destul de multe cunoștințe ca să uh, îți menții sistemul sigur, cum ne-a arătat uh, și criza WannaCry. Uh, iată cât e de import, este foarte important să se facă actualizările cât se poate de des. Ele sunt disponibile, însă de multe ori uh, oamenii trebuie să fie și conștient că trebuie făcute aceste actualizări. Apoi, răspunderea, dacă ar trebui să ne gândim să schimbăm regulile astfel încât cei care produc aceste produse să își asumă o responsabilitate pentru declarațiile pe care le fac referitor la ele. Este ceva Um, ce avem în vedere, dar bineînțeles consecințele ar fi destul de semnificative în ceea ce privește modul în care funcționează sistemele și cine își asumă riscurile, deci uh, riscurile comerciale. Suntem conștienți și vom uh, continua să studiem problema. Domnule Schwab, v-ați referit la contractele, contractele digitale și la garanțiile de 2 ani. Cred că Există o deschidere să ne gândim la ceva aici, însă întrebarea este dacă companiile pot oferi o garanție de mai mult de 2 ani, având în vedere cât de repede se schimbă situația, situația evoluează lucrurile și cât de des trebuie schimbate produsele. De asemenea, nu vrem nici să creăm un fals sentiment de securitate. Echilibrul trebuie să fie asigurat. Doamnă președinte, cred că v-ați referit la ENISA și la extinderea competențelor. Din acest punct de vedere aș vrea să subliniez un uh, punct important și sperăm că ne putem baza pe ajutorul dumneavoastră în ceea ce privește centrele de competență. Avem deja ENISA, este vorba de a extinde mandatul ENISA, însă centrele de competență vor fi ceva nou Trebuie să venim cu o propunere în acest sens și va face parte din propunerile Comisiei pentru noul cadru financiar multianual. Când ați fost în Statele Unite, ați subliniat uh, diferența de buget uh, și de investiții ce se fac în acest domeniu între restul lumii și noi avem nevoie, deci, de uh, proiecte care să ne permite să facem uh, economii de scară, astfel încât să avem mai mulți uh, bani la dispoziție pentru uh, anumite proiecte. centrul de competențe în domeniul cibernetic însă este esențial uh, Aș dori deci să vă rog când discutați des, cu colegii noastre despre următorul CFM să ne ajutați să um, oferim uh, finanțare pentru acest centru. Deci. Ceea ce privește aplicarea, s-a menționat și acest uh, punct. Da, doamnă Șaranțov, aveți dreptate, este o provocare, pentru că spunem că sistemul va fi voluntar, însă sperăm să creăm încredere Știm, bineînțeles, că încrederea poate fi și um, abuzată. Ați menționat articolul 50. Va fi nevoie însă și de un rol mai activ din partea ENISA în momentul în care sistemul uh, va fi pus în uh, funcțiune. Încă un aspect, dar acum uh, spun asta spontan, nu este ceva ce e în propunere, s-ar putea să trebuiască să ne gândim, cum am făcut-o și în trecut, să avem sisteme mai puternice de monitorizare a pieței. Cunoașteți sistemul RAPEC, dar și altele pe care le-am putea utiliza la nivel uh, european pentru a detecta produsele false când intră pe piață. Am putea, deci, să dezvoltăm uh, aceste uh, idei. Doamna Reda, bineînțeles, uh, nu, am, <coughs> uh, nu ne-am ocupat numai de produs, ci și de procese, deci de serviciile care vin cu produsul și sperăm că asta ar îmbunătăți situația și ar oferi uh, garan garanții în ceea ce privește certificarea. În ceea ce privește criptarea, de ce nu am abordat acest punct în propunerea noastră. Cred că știți foarte bine, pentru că urmăriți uh, propunerile noastre. Inițial am uh, menționat criptarea în uh, propunerea privind viața privată online. Acum se discută în codul Telecom despre faptul că acolo trebuie să abordăm problema criptării end-to-end. -end. Va trebui să alegem. S-ar putea să trebuiască să menționăm în mai multe instrumente și în toate instrumentele juridice asta, iar atunci trebuie să fim consecvenți, dar trebuie să fim prudenți despre cum vorbim despre asta, pentru că vrem să fim, să asigurăm neutralitatea tehnologică. Cred însă că ceea ce spuneați în ceea ce privește sistemele um, sigure de la un cap la celălalt este foarte important. Vă mulțumim pentru aceste răspunsuri pe care ni le-ați oferit. Vom începe să lucrăm la acest dosar și cu siguranță vom menține contactul cu dumneavoastră. Asta înseamnă că putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Este o prezentare tot din partea Comisiei în ceea ce privește fluxul liber al uh, datelor uh, care nu au caracter uh, personal în Uniunea Europeană. În septembrie s-a făcut o propunere de regulament. Dosarul a fost inițial uh, atribuit ITRE, însă am putut schimba asta și acum comisia noastră este competentă pe fond și se, există o recomandare pentru a aplica regula 54 Um, Comisiei ITRE. Din nou, o avem pe doamna vicedirector general Claire Bury. Um, dumnei ne va ține prezentarea referitoare la evaluarea impactului și la propunerea legislativă. Vă rog. Uh, Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mai avem o prezentare PowerPoint. Am un alt coleg cu mine care ne poate ajuta la, să răspundem la orice întrebări ați avea în acest uh, Uh, sens. Propunerea aceasta de flux liber al datelor fără caracter personal a fost uh, de mult așteptată, s-a menționat inițial în strategia din 2015 a Comisiei privind uh, piața unică digitală, am menționat-o și la revizuirea la mijlocul perioadei din mai anul acesta și iată acum a venit cu propunerea. Mă bucur foarte mult să o discut în această comisie, dar și în altele din Parlament. De ce e important um, să avem această um, prezentare? Um, păi să începem cu câteva cifre, așa cum am făcut și data trecută. Valoarea totală a economiei digitale este a 300 de miliarde, cam 2% uh, din uh, PIB-ul uh, Uniunii Europene și există estimări um, cu privire la cât de importantă va fi economia datelor în viitor. Până în 2025, dimensiunea acesteia va fi de 18 ori mai mare decât, în acest, decât a fost în 2015. Deci în 10 ani ne așteptăm să crească de 18 ori. Și conform unui studiu, dacă ar uh, am îndepărtat cerințele de localizare a datelor care stau la baza acestei propuneri, am putea să creștem economia datelor cu 4% la 4% um, din PIB-ul um, Uniunii Europene, pentru că companiile ar putea să ia decizii mai bine informate și să um, economisească bani. Știți la fel de bine ca și mine că să poți să folosești datele e foarte important pentru companii, pentru administrațiile publice, uh, pentru că le face mai eficiente și mai productive. Creșterea exponențială pe care o menționam se reflectă în um, uh, cifre. Dacă ne uităm la um, uh, tehnologiile foarte noi, care nu mai sunt chiar așa de noi, la aplicațiile de telefoane inteligente sau uh, Uh, controlul diferitelor um, sisteme din apartamentele dumneavoastră, de exemplu cele pentru temperatură, sistemele de uh, gestiune a traficului sau um, cele de comercializare cu frecvență ridicată. Ei bine, dacă vrem să folosim uh, astfel de informații în front office, trebuie să ne asigurăm că mm, centrele de date trebuie să fie amplasate acolo unde să fie logic pentru companie. Cu această inițiativă nouă, practic, propunem ca statele membre să nu poată să solicite uh, companiilor și cetățenilor să stocheze și să prelucreze uh, date într-un anumit stat membru decât dacă acest lucru este justificat de motive de securitate. Vrem să, în, în, să îndepărtăm obstacolele care se află acum în fața în calea mobilității în Europeană. Comisia și-a făcut tema am uh, colectat date foarte multe printr-un proces de consultare. Ne-a luat un pic mai mult să venim cu această propunere, ceea ce înseamnă că am putut să avem uh, dialoguri structurate cu statele membre. Am avut mai multe studii um, anume țintite, uh, implicarea părților interesate și două evaluări de impact pentru această propunere. Sperăm că astfel să avem suficiente probe pentru a justifica sugestiile ce am uh, obținut prin colectarea de elemente justificative? Păi am constatat că trebuie să venim cu o abordare care să țintească um, cerințele pe care le au statele membre la nivelul uh, autorităților publice, dar și uh, să țintim alte obstacole în calea mobilității datelor, cum ar fi um, Uh, anumite practici de blocare ale furnizorilor de servicii de cloud, care te împiedică să te muți la altul odată ce ai început cu ei. Apoi um, să vedem ce se întâmplă când e vorba de prelucrarea și stocarea datelor transfrontaliere și accesul la date și informații um, pe care autoritățile din statele membre le-au identificat ca fiind problematice dacă înlăturăm restricțiile cu privire la locul unde pot fi stocate datele. Dacă am nimerit echilibru, ar însemna că am putea să deblocăm uh, aceste avantaje pentru ca startup-urile și um, IMM-urile să poată să intre mai bine pe piețe, apoi să reducem um, suprapunerile, uh, faptului că trebuie să faci același lucru în mai multe locuri, companiile n-ar mai trebui să aibă diferite infrastructuri de IT, ci să hotărască unde e mai logic să stocheze datele și să facă asta într-un singur loc apoi uh, centrele de date vor deveni mai eficiente, ceea ce înseamnă prețuri mai scăzute pentru utilizatorii acestor facilități și ulterior acest lucru se va regăsi și în uh, prețul plătit de consumatori. Regulamentul practic țintește companiile active în acest domeniu, dar ar trebui să aibă și un efect în um, care se va repercuta asupra uh, consumatorilor, va fi eficient pentru companii și cetățeni. Cum vrem să facem asta? Păi um, Regulamentul este bazat pe principii, deci se bazează pe stabilirea unor principii, nu specifică, nu menționează în detaliu cum ar trebui să se desfășoare lucrurile. În primul rând avem um, un um, principiu al fluxului liber al datelor fără caracter personal, apoi um, principiul a, disponibilității datelor pentru control de reglementare și faptul că datele sunt uh, stocate într-un alt stat membru nu ar trebui să împiedice um, autoritățile de reglementare să aibă acces la datele respective. Apoi, um, ar trebui să existe o, niște coduri de conduită, de autoreglementare când e vorba de furnizorii de servicii de cloud, pentru a se putea face transferul de la unul la altul, pentru că e vorba de probleme legate de format, de disponibilitatea datelor și de aceea am uh, considerat că ar trebui să începem cu cei din industrie, dar e clar că industria trebuie să vină cu un uh, cod de conduită și asta în, uh, în termen de un an și dacă nu merge, atunci comisia o să uh, Um, încerce să abordeze lucrurile un pic mai uh, de sus în jos. De asemenea, uh, vrem ca statele să înființeze puncte unice de contact, pentru că problema este că um, de multe ori sunt mai multe autorități care se ocupă, uh, Ministerul de Finanțe sau alte ministere. Noi ce vrem este să avem un singur punct de contact care să se ocupe de um, a se asigura că se respectă regulile. Sperăm ca astfel să îndepărtăm barierele și să sporim încrederea. Sigur, e o legătură și cu subiectul pe care l-am discutat adinauri, uh, securitatea cibernetică, pentru că vorbim despre securitatea furnizorilor de servicii de cloud și aici am face o legătură între noul cadru pentru securitate cibernetică și această propunere. Sperăm ca în contextul serviciilor de cloud să lucrăm cu cei din industrie, să ne bazăm pe ce s-a făcut deja. O să facem asta în paralel, astfel încât progresele să fie rapide. Sperăm ca după aceea să putem să ne încadrăm în cadrul care se ocupă de securitatea cibernetică pentru a asigura un program de certificare voluntară de certificare și pentru serviciile de cloud până la urmă cum se îmbină aceasta cu uh, prietenul nostru, regulamentul um, general pentru protecția datelor? Păi, deja în regulament se spune că trebuie să existe flux liber de date cu caracter personal. Tocmai asta se spune clar, că trebuie să existe o posibilitate de a circula liber datele personale în Uniunea Europeană. Acum, această propunere se referă cu, la datele cu caracter nepersonal și Mm, oferă mm, uh, ocazii noi pentru um, um, companii. S-ar putea ca unor situațiile în care se aplică ambele să existe, dar aici este foarte important că nu vrem să subminăm um, regulamentul general și principiul consimțământului care se stabilește în regulament, care trebuie să fie um, respectat dacă e vorba de date cu caracter um, personal. Acum revin la ce spuneam la început, cât de important este să existe acest flux liber de date, pentru că e esențial pentru diferite tipuri de industrie, pentru diferite produse și servicii. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much um, to the Commission. Mulțumim foarte mult uh, Comisiei pentru această prezentare utilă. Aș dori acum să trecem la eurodeputați, dacă au uh, întrebări. Andreas, ai o întrebare pentru Comisia Europeană? Vă mulțumesc uh, și mulțumesc și Comisiei pentru prezentarea acestei propuneri privind fluxul liber de date. Am așteptat acest uh, dosar de multă vreme, așa că suntem foarte mulțumiți să-l vedem acum în, prezentat în comisia noastră. Mi se pare că este extrem de important pentru piața unică digitală să se trateze și datele fără caracter personal și să ne asigurăm că în Uniunea Europeană există o piață unică uh, pentru um, industrie cu zero date și că um, companiile se pot baza puternic pe un uh, cadru deschis, dar și protejat de date nepersonale uh, cu utilizatori, asta în scopul, în interesele industriei și companiilor. Încă n-am parcurs în detaliu această propunere, dar uh, cele mai multe imm cu care vorbesc sunt extrem de preocupate că în Europeană încă nu este suficientă protecție pentru datele lor. Nu e vorba atât de mult de datele personale care trebuie să fie confidențiale, ci uh, preocupare legată de faptul că datele lor sunt IP-uri, de exemplu, pe care vor să le protejeze și uh, simt că ar putea să nu fie protejate. Întrebarea mea pentru comisie este, um, mă rog, până la urmă e o problemă de criptare, dar ce putem să le spunem companiilor care vor să investească mai mult în uh, platforme, să facă um, schimb de date sau să-și pună datele în cloud, ce să le spunem, uh, cum uh, vom uh, îmbunătăți situația pentru ei astfel încât să fie încrezător că um, cadrul privind datele în Uniunea Europeană este sigur. Mulțumesc. Nicola Danti sau Catherine? Doamna Steiler, mulțumesc. A fost o prezentare excelentă cu privire la valoarea acestor date pe piața unică. Eu aș vrea să vorbesc mai mult despre um, diferitele uh, legături. Am mai plăcut acest slide cu puzzle-ul în care apare și regulamentul general privind protecția datelor, dar într-adevăr, cum o să lucrăm noi uh, în Parlament cu celelalte um, comisii care sunt interesate, pentru că dacă ne iese, într-adevăr, potențialul este foarte mare, dar dacă nu ne iese, dacă o dăm în bar, atunci o să uh, eșuăm în fața cetățenilor și companiilor din uh, Uniunea Europeană. Deci cred că e foarte important să lucrăm împreună. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum domnul Cezat din partea ECR. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă director uh, adjunct, vă mulțumesc foarte mult pentru această uh, prezentare în fața comisiei noastre, grupul nostru consideră că este vorba de o propunere importantă. Ne dăm seama că fluxul liber de date personale poate să se traducă într-un uh, PIB mai ridicat uh, și într-o economie mai performantă în ansamblu. Deci e foarte bine să încadrăm așa cum trebuie acest uh, liber flux. E în interesul nostru. Deocamdată legislația europeană nu reglementează fluxurile de date fără caracter personal în statele între statele membre. Și stocarea trebuie să se facă la nivel de fiecare stat uh, membru în parte. Ați vorbit despre conse- consecințe. E vorba aici despre un obstacol în calea concurenței, inovării, uh, mediului de afaceri. Aș vrea să subliniez că și în Polonia am luat măsuri în acest sens Am avut și o scrisoare uh, către președintele Consiliului European în care am tratat uh, acest subiect al uh, datelor electronice. E o propunere interesantă pe care o face Comisia. Chiar era momentul să permitem companiilor să gestioneze în mod eficient uh, datele. Este dreptul fiecarei companii și uh, așa se creează piața digitală um, europeană. Grupul nostru așteaptă cu interes uh, această propunere ambițioasă și uh, vom uh, lucra cu interes cu raportorul. Ne uh, interesează um, acest aspect al punctelor unice de contact. Chestiunea aceasta nu este reglementată în amănunt în regulament și aș dori să vă întreb dacă um, Comisia va lua un act de punere în aplicare în acest sens? Doamna Șalanțova, vă mulțumesc, mulțumesc și Comisiei pentru prezentare. E o propunere foarte importantă, un pas înainte binevenit, pentru care ne-am luptat de mulți ani și mă bucur că uh, a înțeles și Comisia că e nevoie de o astfel de propunere. De asemenea, e bine că e vorba de un regulament pentru că aduce certitudinea juridică necesară pentru a ne asigura că funcționează în practică. Fluxurile de date fac parte din libera circulație a serviciilor și orice excepție de la această libertate trebuie să fie limitată și mă bucur să văd că Comisia uh, a făcut excepții doar pentru securitatea publică, dar chiar și așa trebuie să uh, studiem um, jurisprudența pentru a vedea exact uh, în ce se traduce. Referitor la domeniul de aplicare, regulamentul acesta la, se limitează la date fără caracter um, personal, pentru că cele cu caracter personal țin de GDPR. Dar noi am văzut că um, exista o, un proiect al acestui um, uh, document um, care făcea un fel de trimiteri indirecte între cele două documente. Um, sper, sperăm că nu vor fi probleme legate, că uh, nu se face uh, o restricționare la datele fără caracter personal, dar s-ar permite diferite uh, um, acțiuni asupra datelor cu caracter personal. Uh, deci vrem să știm um, cum stau lucrurile aici. Înțelegem că um, e vorba de securitate publică, dar um, să ne spuneți, să ne confirmați că nu există excepții, de exemplu, cu licitațiile publice. Acestea ar trebui să fie incluse în domeniul de aplicare. Și la articolul 4, notificare, um, cum vă gândiți că se va face punerea în aplicare a acestui regulament dacă nu se va aplica procedura de infringement? Pentru că vrem să ne asigurăm că se implementează pe deplin. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Acum Caia Calas. for the proposal. Uh, as you know, uh, it is very important to Estonian Mulțumesc. E foarte importantă această propunere pentru Estonia. În Estonia este un subiect uh, uh, despre care se vorbește de multă vreme, uh, acest liber flux al datelor, dar mm, situația e diferită în funcție de, stat, de statul membru în cauză. Deci ați avut contacte cu statele membre în legătură cu propunerea dumneavoastră, adică acum avem doar o excepție prevăzută, și anume securitatea publică, însă vă întreb, dată credeți că va fi o listă întreagă cu toate excepțiile la, de la regula respectivă a fluxului liber? Aveți o indicație în legătură cu cele ce s-ar putea întâmpla uh, pe viitor? Mulțumesc. președinte bun. Aș adăuga și eu la ce spunea Caia, că da, e important uh, ca fluxul de date să fie perceput ca un fel de a cincea libertate în Uniunea Europeană. Securitatea publică pentru moment e singura restricție la des acestui flux liber, dar uh, <clears throat> trebuie să știm exact uh, în ce măsură se poate aplica această excepție și să nu avem nimic de pierdut, pentru că dacă nu s-ar tot uh, lungi lista posibilelor excepții. Deci, da, într-adevăr, uh, susțin și eu cele întrebate de Caia Calas și uh, dau cuvântul acum Comisiei ca să ne răspundă. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, în ce privește întrebarea domnului Schwab în legătură cu securitatea, Da, probele noastre mm, sunt în acord cu ce spune domnia sa. IMM-urile sunt îngrijorate cu ce se întâmplă cu securitatea datelor lor din cloud și cum putem fi sigur că se vor aplica standardele de securitate. În acest moment, sau pentru moment, ce vedem noi e că unele standarde sunt uh, pe care de a fi elaborate în urele state membre, doar unele, de aceea e o problemă și atunci considerăm că uh, E important să încercăm să facem ceva și la nivel european și cum am spus în intervenția mea inițială, ideea ar fi să ne bazăm pe ceea ce s-a făcut până acum și mm, vom uh, începe consultările cu industria în scurt timp, uh, ne vom consulta în legătură cu standardele existente, am dori să elaborăm un sistem care uh, să fie introdus și el în cadrul de cibersecuritate, dar nu vrem să uh, așteptăm până când există un acord pentru acest cadru. Vrem să acționăm încă de pe acum cu cei uh, de la fața locului, să dezvoltăm standarde care să nu se aplice doar în statele membre mai mari, ci uh, în întreaga Uniune Europeană, cum spunea și europarlamentarul din Polonia, trebuie ca și alte state membre să, se dezvolte, să crească în ce privește competitivitatea. Problema cu sistemele cloud e că, într-adevăr, vorbim despre sisteme de securitate, nu e vorba de doar un produs, e un întreg sistem care trebuie uh, uh, pus la punct. Deci trebuie să fim conștienți de asta, trebuie să avem o abordare holistică, că nu doar cu părți ale sistemului, ci să fie un uh, sistem sigur în întregimea sa și care să funcționeze în practică ce privește interrelațiile, doamna Steller m-a întrebat, dar uh, și Caia s-a referit la asta, deci interrelația între GDPR uh, cu această propunere, cred că GDPR uh, a spus foarte clar că, în conformitate cu articolul 1, libera circulația datelor personale nu poate fi restricționată sau interzisă din motive legate de protecția persoanelor și a datelor, cred că e o declarație foarte clară. Ce am dorit să evităm noi e să facem suprapuneri, să creăm suprapuneri cu ceea ce deja există și atunci noi am limitat uh, sfera la date cu caracter non-personal. Probabil că ați văzut proiectul de document. Acum trebuie să ne asigurăm cum uh, îmbinăm cele două instrumente, însă am avut discuții, am avut uh, consiliere de la colegii din comisie și decizia a fost Credem că GDPR uh, uh, e foarte clar și atunci trebuie să fie vorba doar de datele non-personale. Catherine, ai spus într-adevăr că trebuie să te consulti și cu alte comisii, să vedem ce fel de date, despre ce date vorbim. Vorbim, de exemplu, date de contabilitate, care nu identifică foarte clar nicio persoană uh, fizică sau juridică. Putem vorbi despre sisteme de agricultură de precizie, sunt date statistice, fără niciun element de identificare personală, ci doar cifre legate de obiecte și informații, nu de persoane. <clears throat> Trebuie să ne mai gândim la un element și anume că atunci când vorbim despre fluxul liber al datelor în sistemul cloud și localizarea, doar atunci nu vorbim despre același tip de operație de procesare ca la GDPR, când ai un controlor de date și un, cineva care face procesarea datelor. Pentru că aici e vorba doar de o interacțiune între uh, doi, să spun așa, agenți economici care fac schimb de date. Sigur, vom putea intra în detaliu și să vedem cum uh, se potrivesc uh, cele două sisteme, dar uh, încet încet vom completa puzzle-ul. Oricum, ideea generală o avem. Doamna Șaranțova m-a întrebat despre achiziții publice. Da, achiziția, sistemele de achiziții publice și procedurile nu vor fi excluse. Articolele se referă la orice fel de cerință. Singura restricție ar putea fi dacă un stat membru ar putea demonstra fie că vorbim de date cu caracter personal, nu non-personal, că atunci s-ar aplica celelalte reguli sau dacă există motive de securitate publică pentru a restricționa o uh, licitație. Dar ar fi acela, vorba de același tip de evaluare de proporționalitate care oricum trebuie făcut și doamna președintă cred că a spus uh, a pus întrebarea ce anume înseamnă securitatea publică în acest context. Adică statele membre s-ar putea să intervină cu alte feluri de considerente, de politici publice, pol, politici publice, nu neapărat securitate publică. Am avut uh, dialogul cu statele membre, am discutat cele 45 de restricții identificate în evaluarea de impact ce privește modul în care s-ar putea justifica diversele cerințe, ce am primit ca răspuns din partea statelor membre e că ele consideră că e foarte important să dispună de posibilitatea de a interveni din motive de securitate publică. Asta s-a spus foarte clar că doresc să păstreze această uh, posibilitate, nu neapărat considerente de po- uh, politici publice. Dar sigur, de e în detalii și aici la fel va fi când, când examinăm fiecare secție în parte. Dar uh, Întorcându-mă la ce a spus doamna Șaranțova, ce va face Comisia, cum va fi pusă în aplicare, uh, uh, cum vor fi puse în aplicare textele. Deci trebuie să ne asigurăm că uh, trebuie să se facă cerere pentru orice fel de restricții care s-ar putea aplica, oricum se întâmpla și înainte, dar acum lucrurile sunt 100% clare, deci statele membre trebuie să examineze restricțiile uh, pe care le au și dacă rămâne ceva trebuie notificat în conformitate cu directiva privitoare la transparență, apoi uh, Comisia va face o evaluare clară să vedem dacă credem sau nu că se justifică restricția de localizare. Avantajul de a exista acest principiu al liber, eh, liberului flux stipulat încă de la început foarte clar, ar fi că noi sperăm că statele membre pe viitor nu vor mai impune noi cerințe. Recent am avut uh, legislația din Germania în ce privește media socială și aici autoritățile germane au sugerat că datele privitoare la utilizarea eh, media socială trebuie stocate în Germania și pe baza directivei transparenței am avut discuții cu autoritățile germane și ca urmare și-au retras acea cerință. Deci, noi stipulăm o responsabilitate clară a statelor membre să spună exact care restricții se aplică, apoi claritate, ce proceduri se vor aplica în viitoarea a datelor uh, și să se răspundă la întrebarea, există o restricție legată de securitate publică, da sau nu? Și vreau să mai menționez uh, și întrebarea domnului uh, de la ECR și a vorbit despre ce s-a făcut în Polonia, domnul europarlamentar, salutăm ce s-a făcut, s-a prezentat un studiu săptămâna trecută la o conferință, foarte bine, ați întrebat ce se întâmplă cu mecanismul de cooperare, am început dialogul structurat prin statele membre ca să încercăm să cooperăm cu ei, avem puncte unice de contact, mm, prin intermediul lor vom acționa și vom încerca să le facem să lucreze împreună probabil că vom înființa un grup de experți al Comisiei unde se vor întâlni puncte de contact și vom încerca să determinăm să, determinăm să coopereze mai bine pe viitor. Mulțumesc! Um, for this clear, uh... Mulțumim uh, pentru răspunsurile foarte clare, spune președinta. Și cu asta am ajuns la finalul reuniunii. Din nou aș dori să mulțumesc Comisiei Europene, pentru prezentare și pentru informații și viitoarea Uniune se va desfășura pe... Da, iată, salutăm pe Pascal care a venit chiar la sfârșit. Așadar, pe 20 și 21 noiembrie uh, avea loc viitoarea reuniunea noastră. Cu asta mulțumim tuturor uh, pentru că Eh, au participat. Mulțumim și interpreților. Interpreții de asemenea mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plăcută în continuare.